Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto. Ehm, Buonasera, avem câteva minute de întârziere, deci haideți să începem reuniunea noastră. Salut pe toți cei de față, membrii comisiei și mai ales salut pe cei trei candidați pentru poziția de ombudsman. Primul punct pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal, uh, aprobarea proiectului de ordine de zi. Dacă nu există obiecțiuni, se consideră ca fiind aprobată ordinea de zi. Așadar, să începem uh, cu prezentarea procedurii um, reuniunii noastre de astăzi. Deci, lucrările acestei comisii sunt deschise tuturor membrilor Parlamentului European în conformitate cu articolul 204 al regulamentului. Comisia pentru Petiții a primit șase candidaturi pentru funcția de ombudsman și doar trei dintre acestea au fost declarate ca fiind admisibile în lumina uh, prevederilor uh, conform normelor în vigoare. Așadar, astăzi va avea loc audierea celor trei candidați declarați admisibili, care vor fi audiați în ordine alfabetică. Deci, în primul rând, domnul Vittorio Botoli, apoi domnul Nichiforos Diamanduros și apoi domnul Pierre Yves Monet. Uh, fiecare candidat are la dispoziție o oră, în timpul căreia își va putea prezenta candidatura și să răspundă la întrebările deputaților după primele 15 minute, care sunt dedicate introducerii făcute de fiecare candidat, va începe primul, prima rundă de întrebări și voi da cuvântul colegilor în conformitate cu sistemul DONT. Iar mai apoi uh, vor fi alocate 15 minute procedurii catch the eye pe site-ul, pe portalul Comisiei pentru Petiții, în orice caz, au fost publicate de câteva zile toate informațiile privitoare la procedura pe care vă prezint eu acum, CV-urile candidaților admiși și celor neadmiși, precum și întrebările scris adresate fiecărui candidat și răspunsurile acestora. Așadar, începem astăzi această audiere dar deja dispunem de un bagaj de informații obținute prin procedura preliminară. Și la încheierea audierilor de astăzi, Comisia va emite un aviz care va fi transmis președinției Parlamentului în conformitate cu procedura și cu respectarea calendarului pentru vot și a calendarului alegerii ombudsmanului la Parlamentul European. Și dacă nimeni nu are acum uh, nimic de obiectat, uh, aș declara deschise audierile și uh, urmează primul nostru candidat, domnul Vittorio Botoli. Non c'è. <laughs> sì, sì. Sarà per arrivare. Da, încă n-a sosit, probabil că este pe drum, nu n-a renunțat la candidatură. Benvenuto. Da, bun venit. Allora, gli diamo qualche minuto per... Accordando da, eh, le botole de câteva minute pentru a loc și a se pregăti și repetăm că acum domnul Botoli va începe prin, uh, printr-o prezentare pentru care are 15 minute la dispoziție pentru a-și prezenta candidatura și apoi va începe faza întrebărilor din partea membrilor comisiei. Are cuvântul domnul Botoli. Honorable President, Honorable Members Stimate domnule președinte, stimați membri ai Comitetului pentru Petiții, în primul rând, Dați-mi voi să vă mulțumesc pentru că mi-a acordat ocazia, după prima procedură de selecție, să apar aici în fața dumneavoastră și introducerea pe care o voi face va fi una succintă. That debating. Din proprie experiență știu că dezbaterea este modul cel mai eficient de a aborda un anumit subiect care va fi la alegerea dumneavoastră pentru, a, pentru o cât mai bună evaluare a persoanei de fața dumneavoastră. Și acesta este cel mai bun mod pentru a da spațiu oricărei alte chestiuni uh, pe care o veți considera demne de atenția dumneavoastră. In history of human rights. Lecțiile pe care le putem trage din istoria drepturilor omului, uh, pe care eu de obicei uh, le învăț studenților mei. Dumneavoastră, ca membri ai Parlamentului European și membri acestei comisii, sunteți foarte bine familiarizați cu forma de protecție juridică a drepturilor omului, caracterizată prin o instituție de control uh, public independent și uh, care poate fi ușor accesată. Din experiența mea, uh, sunt familiarizat cu acest subiect, după cum se poate vedea în CV-ul meu, și faptul că mă aflu azi aici în fața dumneavoastră înseamnă că și dumneavoastră ați considerat că candidatura mea ca potrivită și sigur că pentru orice clarificare ulterioară vă stau la dispoziție. În plus, am uh, răspuns deja în scris unor întrebări punctuale uh, referitoare la subiecte relevante. Și răspunsurile mele îmi respectă prioritățile pentru a îmbunătăți serviciile oferite de ombudsman și pentru a acorda ombudsmanului cea mai bună vizibilitate posibilă. Însă, există un concept cu rol fundamental și care trebuie așadar repetat, subliniat. Recunoașterea formală a drepturilor omului prezentă în toate Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene nu este suficientă pentru a garanta protecția acestor drepturi. În fapt, această protecție, și sigur că mă refer la cea garantată de instituția ombudsmanului nu e aceeași în toate statele membre și în toate regiunile Europei. Uh, astfel există o discriminare evidentă între, de la stat la stat, de la regiune la regiune. Uh, pe durata ultimei întâlniri ale Institutului Ombudsmanului European din Florența, a, s-a făcut simțită o, o nouă tendință în multe regiuni și state, membre ale Uniunii Europene, Un ombudsman, instituția ombudsmanului a fost abolită prin lege, iar în alte state, din potrivă, ombudsmanii au fost reconfirmați. Altora li s-au redus resursele de personal și financiare. Această întâlnire la care mă refer a confirmat uh, ceva ce toți ombudsmanii cunoșteau de mult timp. Uh, și în lumina aceste, acestor tendințe trebuie să dăm răspunsul la două întrebări. Prima întrebare ar fi care sunt cauzele acestei tendințe negative și a doua ce poate și ce trebuie să facă Ombudsmanul European pentru a uh, remedia această situație. Uh, acum, în legătură cu prima întrebare, motivele sunt clare tuturor celor care se ocupă de drepturile omului și care sunt zilnic în contact cu administrația publică. Și trebuie recunoscut faptul că Parlamentul și administrațiile locale și naționale sunt structuri, structuri create de oameni pentru a îndeplini cele necesare pentru administrarea statelor și pentru bunăstarea acestora. Însă, după înființarea lor, aceste structuri pot deveni autosuficiente și uh, adevărate organisme suverane. Nu doar în domenii limitate, și uh, poate să, pot chiar să-și aroge pretenția de universal, competență universală. Și în acest moment, ele încetează să fie instrumente uh, în beneficiu oamenilor și oamenii devin instrumente pentru dezvoltarea acestor structuri. Cu alte cuvinte, clasa conducătoare pare să nu fie capabilă să-și uh, îndeplinească datoria esențială. Nu mai este capabilă să joace acest rol. Și mă refer aici la rolul de organism delegat, de instrument care trebuie să satisfacă necesitățile poporului, oamenilor și uh, suveranitatea poporului până la urmă. Uh, cât despre a doua întrebare, trebuie să găsim o soluție. E evident faptul că cetățenii Uniunii Europene nu pot fi discriminați pentru că se bucură de aceleași drepturi în calitate de cetățeni. De aceea este necesar ca instituțiile și organismele uh, care protejează drepturile omului și toți ombudsmanii mm, care fac parte din uh, rețeaua europeană a ombudsmanilor să aibă o, un punct de referință vizibil, ombudsmanul european acțiunile acest, acestuia, în cazuri de discriminare clară, vor fi din ce în ce mai mult, uh, din ce în ce mai eficiente și vor fi luate în acord de plin cu Parlamentul și în deosebi cu Comisia dumneavoastră. Sunt conștient că după 10 ani pe care i-am dedicat My country My cetățenilor din regiunea și din țara mea, angajamentul meu înspre un uh, serviciu energic și hotărât va fi încă și mai puternic și mai hotărât și în acest moment provocările, dar și oportunitățile pe care protecția drepturilor omului le oferă sunt foarte importante <clears throat> pentru o integrare europeană care trebuie să uh, progreseze și să devină din ce în ce mai comună. Stimate, stimate doamnă președinte, în încheierea introducției mele, dați-mi voie să spun că există și alte aspecte importante pe care nu le-am abordat aici, dar pentru că nu avem destul timp la dispoziție, dar poate că acestea se vor desprinde din întrebările dumneavoastră. Și uh, dați-mi voie să spun, doamnă președinte, uh, dați-mi voie să vă solicit să îmi pot utiliza limba maternă. Având în vedere natura importantă și delicată a acestor audieri, e necesar să evităm orice posibilitate de interpretare greșită. Și este, până la urmă, o chestiune de respect pentru dumneavoastră, de aceea vreau să mă asigur că mă, pot, că mă va exprima cât mai corect posibil. Și vă mulțumesc. Președinte, da, mulțumesc, mulțumesc domnului Botoli pentru introducerea domniei sale și sigur că va putea răspunde la întrebări în limba italiană. Așadar, fără, fără altă întârziere, să dăm drumul dezbaterii cu întrebările colegilor dezbatere care pentru fiecare întrebare vor fi alocate câte două minute. Și de perita mea rezultă că prima dată va lua cuvântul doamna Gruni, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule Botoli. Întrebările mele. În primul rând, care vor fi prioritățile viitorului ombudsman pe durata mandatului? Apoi, care sunt îmbunătățirile care pot fi făcute la acest post de mediator și dacă acesta vor lua în calcul o adevărat, adevărată modificare de statut, ce se poate face pentru a îmbunătăți serviciile dedicate cetățenului european, așa cum sunt definite în tratat, care sunt lacunele pe care le-ați remarcat la aceste instituții, cum veți pune în practică concret pro pro proiectul dumneavoastră, care va fi cooperarea dumneavoastră cu Comisia, Comitetul Petiții și cu celelalte instituții. Cum va funcționa această cooperare? Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Gruni. Eu farei intervenire prima tutti i colleghi. Da, eh, haideți să auzim a doua întrebare. Domnul Bușnearu. Signora Presidente. Mulțumesc, doamna președintă. Distinguished professor, distinguished candidate. My... Stimate domnule profesor, stimate domnule candidat. Întrebarea mea este următoarea. Ce propuneți pentru consolidarea relațiilor dintre Ombudsmanul European și echivalenții acestora la nivel național? Mulțumesc! Grazie, Mulțumesc!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 Európai Uniós tagországok polgárai közül sokan érzik úgy, hogy az emberi jogoknak egy sajátos szele. Este vorba despre dreptul minorităților naționale, minorităților etnice, care fac parte din chestiunea drepturilor omului, dar această problematică a fost cumva limitată în ultima vreme. Bineînțeles că nu dorim conflicte ocazionate de aceste, aceste drepturi ale minorităților. Și când acestea apar, din păcate, ele totuși pot fi rezolvate prin dialog. Bineînțeles, aceste conflicte există astăzi în Europa și tocmai aici ar fi un rol al ombudsmanului, rezolvarea pașnică a acestor conflicte. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Și este o întrebare pe care o voi adresa și celorlalți candidați. Ne putem aștepta ca drepturile minorităților să capete adevărata lor importanță. Pentru că e vorba de un capitol aparte din drepturile omului. Există cazuri de încălcare a demnității umane și a altor drepturi. Sunt chestiuni absolut capitale, deoarece multe state membre, printre care și Ungaria, e bine, au această senzație, oarecare dezamăgire, pentru că ei simt că atunci când aceste drepturi sunt încălcate, ă, chestiunea este cumva marginalizată și nu există solidaritate în Europeană când apar astfel de cazuri. Deci, întrebarea mea este următoarea. De multe ori, politicile naționale se bat cumva cap în cap cu prevederile europene. Uh, dar există valori comune pe care sunt bazate politicile comune, comunitare. Eh, până la urmă ne face cu un paradox, nu-i așa? Așa că vă întreb dacă plănuiți cumva să aliniați aceste politici naționale la uh, prevederile comunitare, astfel încât cetățenii să nu creadă că sunt uh, standarde uh, diferite la cele două nivele, mai ales în cazuri adeverite de încălcare a astor, acestor drepturi uh, ale omului. Bineînțeles că nu ne ferim aici numai la chestiuni pur naționale. Toate aceste cazuri care pot apărea au uh, impact major uh, la nivel uh, european. E vorba de foarte multe persoane care pot fi implicate. Deci, aceasta este întrebarea mea. Să vă asigurați că nu va exista discrepanțe între nivelul național și uh, cel comunitar. Și tocmai cum veți putea să articulați toate aceste deziderate în contextul mandatului dumneavoastră? Vă mulțumesc. Domnule Paledeli. Mulțumesc, acum domnul pa doamna Paledeli. Ε, να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μπότολη ε, ότι βρίσκεται μαζί μας. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ σύντομη. Mulțumesc, mulțumesc domnului Botoli. Am o întrebare foarte importantă, domnule Botoli care a fost cea mai mare problemă pe care ați întâmpinat-o ca și ombudsman la nivel național și cum ați încercat să rezolvați această problemă. S-ar putea să se reproducă un astfel de, o astfel de situație și în Europa? Și cum veți putea să reacționați la nivel european în comparație cu experiența dumneavoastră națională? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Harkin! Madam Chair, and I too would like to welcome Mr. Bot și eu aș dori să-l întâmpin aici pe domnul Botoli printre noi. Îmi pare rău că n-am fost aici pentru toată prezentarea. De-abia am sosit. Am patru întrebări pentru domnul Botoli. În primul rând, transparența regulamentului din 2001 la nivel european se referă la uh, funcționarea instituțiilor europene. Deci există norme europene, dar și naționale, care asigură accesul la informația publicului privind informația europeană. Deci, cum vă veți asigura că aceste drepturi care apar în uh, tratate și în regulamente sunt într-adevăr uh, respectate pentru cetățeni? Deci, accesul la informație pentru cetățeni privind Uniunea Europeană. Întrebarea a doua este mult mai succintă. Cum veți contribui personal la îmbunătățirea mentalității de funcționar, de funcționariat a acestei instituții? Știu că ați făcut uh, niște comentarii în introducerea dumneavoastră, vorbind despre instituții care trebuie să devină, uh, să, devină în, să fie puse în slujba cetățenilor, uh, cetățenii să fie considerați ca adevărați clienți. Cum vă veți asigura că acest deziderat va funcționa și că ombudsmanul nu va deveni o instituție care se învârtește în cer și se servește numai pe sine? De multe ori este vorba de contactul cu cetățenii și cred că aici uh, este vorba de un contact, de o relație uh, pur și simplu de prietenie deschisă. De multe ori oamenii nu știu cui trebuie să se adreseze. Așa că vă întreb cum doriți să organizați această relație de încredere și deschisă pentru că de multe ori cei care lucrează în aceste instituții, oamenii nu-și dau seama, cei care lucrează nu-și dau seama că oamenii au nevoie de o relație deschisă și că au nevoie de ajutor. Vă mulțumesc. Onorevole Oken. Mulțumesc și acum doamna Oken. Thank you. Thank you and also I will thank you very much for... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult că ați sosit printre noi. Mă voi concentra pe o singură întrebare care mi se pare importantă, deosebit de importantă pentru un ombudsman. E vorba de o administrație sau administrare sănătoasă și bune practici. Și în acest context avem o bază legală, două noi articole, mai precis, în care putem tocmai să punem uh, la punct uh, o astfel de bună administrare și bune practici. Cum veți aborda aceste două noi articole, tocmai pentru a vă asigura că se aplică aceste noi reguli la nivelul acestei instituții europene? Vă mulțumesc! Salavracos. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Botolic pentru că ne onorează cu prezența dânsului astăzi și aș dori să îi pun următoarea întrebare. Am impresia, și cred că nu sunt singurul la această situație, că lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă în ultima vreme și chiar foarte, foarte repede. Apar noi situații legate de imigrație, de sosirea pe teritoriul nostru a unor persoane cu religii, cu mentalități și culturi diferite, diferite cu o concepție asupra vieții diferită. În ultima vreme, Curtea Drepturilor Omului, ă, într-o cauză care implica statul ă, italian, a statuat spunând că în cazul crucifixului, trebuia să fie uh, retras din școli. Acest lucru îi supără pe mulți italieni, dar nu numai pe italieni. E vorba de catolici, de creștini. Și uh, este vorba până la urmă și uh, de o atingere uh, adusă tuturor celor care sunt credincioși. Deci, până la urmă, este o chestiune de drepturile omului. Cum vedeți uh, rolul dreptul, uh, ombudsmanului pentru a asigura acest echilibru? Și care sunt uh, limitele care pot fi puse, având în vedere valorile pe care le-am evocat aici? Am dat doar un exemplu privind uh, religia. Vă mulțumesc! Abbiamo finito con... Bine, și am uh, terminat uh, lista întrebărilor, așa încât voi da cuvântul domnului Botoli pentru a putea răspunde și după, după aceste răspunsuri uh, va urma procedura cash de Vă rog, domnule Botoli, aveți cuvântul. giorno per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo domani o dopodomani per rispondere. Da, poate că voi avea nevoie de câteva zile pentru a putea răspunde complet la aceste întrebări. Eh, întrebări care sunt absolut în conformitate cu activitatea ombudsmanilor în general și cu ombudsmanul european în particular. Prima întrebare s-a referit la ce îmbunătățiri aș dori eu să introduc dacă mâine aș fi ales în funcția de ombudsman european. Am dat deja acest răspuns în scris, răspuns uh, la întrebările în scris care mi-au fost adresate de către Comisia dumneavoastră. Dar e important să repet acest concept. eu consider că cel mai important lucru e nu doar să subliniem scopul principal, fundamental, pentru care a fost înființată această instituție în toate țările și în toate regiunile, și anume cel de a ajuta cetățeanul în uh, raporturile sale cu administrația publică, atunci când cetățeanul consideră că un drept al său a fost încălcat de administrația publică. Așadar, n-aș, vrea să lăsăm această situație uh, neclară. Acesta este rolul principal, rolul fundamental pe care trebuie să joace orice ombudsman în orice țară și orice regiune. Însă pentru ombudsmanul european, eu cred că există un alt aspect tot atât de important și cred că până aici Până în ziua de astăzi, acest aspect nu a fost evaluat așa cum se cuvine și mă refer la articolul numărul 5 al statutului Ombudsmanului European, unde se spune că mediatorul european, ombudsmanul european, poate să colaboreze cu colegii săi și cu instituțiile care se ocupă de problema drepturilor omului. Ori această colaborare, pentru mine, trebuie să fie încă și mai strânsă. Așadar, trebuie să există o atitudine proactivă a ombudsmanului european în ce privește raporturile, legăturile cu ceilalți ombudsmani și cu toate instituțiile care se ocupă de problematica drepturilor omului. Și după cum am uh, făcut uh, referire în introducția mea, există regiuni care aparțin unor state care aparțin Uniunii Europene care au eliminat această instituție prin lege. Alți apărători civili numiți și care au rămas în funcție în timp de 10 de ani nu au mai fost uh, confirmați în funcție. Legea există, continuă să existe, dar ei nu au mai fost aleși. Și în multe birouri, apărătorii drepturilor omului în întreaga Uniune Europeană Uh, duc cu o atare de lipsă de fonduri adesea, încât media, medierea, activitatea ombudsmanului e redusă doar la o plăcuță pusă pe ușa unui birou. Și, deci, ce înțeleg eu când spun, ce vreau să spun când spun că ombudsmanul european trebuie să ducă o activitate de cooperare consolidată. În momentul în care ombudsmanul, prin intermediul rețelei tuturor ombudsmanilor din Uniunea Europeană, cu care nu spun în fiecare zi, dar foarte frecvent are întâlniri, are schimburi de informații, convorbiri telefonice, schimburi de e mail și întâlniri în cadrul unor conferințe și așa mai departe. Uh, sunt uh, toți la curent cu ce se întâmplă în Europa și mai ales ombudsmanul european. Așadar, asta îmi doresc eu, ca în situația în care ombudsmanul e informat de o încălcare clară a unui drept al tuturor cetățenilor Uniunii Europene de a dispune de o protecție nu doar jurisdicțională, ci a unei și de o protecție nejurisdicțională cum este ombudsmanul și ca să nu existe discriminări și deosebiri de la stat la stat sau regiune, de la regiune la regiune, deci în concluzie ce ar trebui să facă ombudsmanul european în legătură cu par, uh, în uh, acord cu Parlamentul și mai ales cu Comisia pentru Petiții să denunțe aceste cazuri de încălcări și nu se cere să facă o activitate foarte spectaculoasă sau o modificare de lege, ci de a putea cu autoritate, cu susținerea avizului Parlamentului și mai ales a, al Comisiei PETI, acolo unde sunt situații critice, să reușească să transmită faptul că întreaga Europa și mai ales Parlamentul European, Comisia pentru Petiții, sunt sensibile la aceste probleme cu care se confruntă cetățenii. I diritti delle minoranze. Am fost întrebat, uh, mi s-a pus o întrebare despre drepturile minorităților. E una din uh, sarcinile esențiale mm, ale ombudsmanului la oricare nivel e nu de a proteja drepturile în sens general și abstract, ci în particular acele drepturi pe care filozoful Norberto Bobbio le numea drepturi de doua generație. Și anume, drepturile femeii, ale copilului, ale vârstnicilor, ale persoanelor cu dizabilități și ale imigranților. Pentru că acestea sunt categoriile cele mai vulnerabile, care deci au nevoie de o protecție sporită și de toată autoritatea ombudsmanului, care trebuie să fie foarte sensibil în a proteja interesele acestor persoane cele mai vulnerabile în societatea noastră. Așadar, în ceea ce privește drepturile minorităților, știți că unele state au instituit deja instituția ombudsmanului cu această unică și speci- specifică specializare, protecția minorităților. Oricum, orice ombudsman, repet, are ca prioritate protecția celor mai slabi. Quale e il più grave problema? Acum, care e cea mai gravă problemă cu care m-am confruntat eu în cei 10 ani de activitate în calitate de ombudsman în regiunea Veneto? dar cu o competență care privește, care a privit întreaga Italie. Pentru că sigur că dumneavoastră știți că în Italia nu există ombudsman la nivel național. Așadar, în așteptarea unei numiri pe care o așteptăm de 50 de ani, uh, ombudsmanul european, prin lege, între timp, are această competență, inclusiv în materie de administrare centrală, administrație centrală a statului. Și care a fost cea mai mare problemă care m-a confruntat în acești 10 ani? A fost izolarea. În regiunea Veneto, care mi-a conferit mijloace importante pentru că această activitate se poate fi desfășurată. Noi am trecut de la 800 de instanțe în 2001, când am început de ombudsman, la mai bine de 11.000 de, instanțe de, de, de, de petiții de anul trecut Uh, care au fost uh, colectate prin intermediul unei agenții de control. Și asta pentru că am acordat mai ales privilegiu, bineînțeles, dincolo de activitatea principală, m-am ocupat de comunicare, pentru că îmi în seama că nimeni din această regiune, din regiunea Veneto, nu știa absolut nimic, vorbesc acum de cetățenii regiunii, nu știa nici măcar de existența ombudsmanului. Așadar, pe de o parte, ombudsmanul trebuie să stimuleze cultura drepturilor omului din, în afară de apărarea drepturilor cetățenilor când e necesar și asta se întâmplă prin intermediul unor întâlniri, prin contacte cu toate instituțiile care se ocupă de aceste probleme, dar mai ales ombudsmanul trebuie să facă cunoscut oamenilor din regiunea sau din țara sa că există această instituție instituție care în mod gratuit și în mod accelerat, rapid, e capabilă să apere drepturile cetățenilor care consideră că aceste drepturi au fost încălcate de administrația publică. Am spus uh, că ombudsmanul, eu ca ombudsman m-am simțit izolat, pentru că în regiunea Veneto nu exista o comisie pentru petiții, așa că ombudsmanul este o instituție monocratică și trebuie să dispunem de anume vizibilitate. Acest lucru reprezintă anumite avantaje, însă mai mult mai important pentru orice tip de ombudsman ar fi să dispună de unele puncte de referință, ca de exemplu, din fericire, în Uniunea Europeană, Comisia pentru Petiții. În ce privește activitatea mea, a trebuit în fiecare an să creez eu, să-mi înființez eu un fel de comisie pentru petiții care era reprezentată, nu în mod formal, de consilierii regionali din regiunea mea, care, uh, până la urmă, au reușit să conștientizeze mai mult problemele acestea reprezentate de apărarea drepturilor omului și care, deci, mă ajutau nu doar să mă simt mai puțin singur, ci și susținându-mi inițiativele, care în decursul activității mele consideram că sunt necesare și indispensabile pentru apărarea drepturilor civile. O altă întrebare s-a referit la problema accesului la informații. Ce s-ar putea face, ce măsuri s-ar putea lua pentru a îmbunătăți accesul la informații? Sogliatti. E la lege. accesul la acte reprezintă legea fundamentală a oricărui stat și regiune în ce privește uh, protecția drepturilor. E un element esențial și Uniunea Europeană și toate statele membre, știm acest lucru, au pus în prim plan accesul la acte pentru ca cetățenii să se bucure într-adevăr de protecția drepturilor uh, ce le revin. Așadar, înainte de toate, eu trebuie să spun că mă satisface legea de care dispune actualmente Uniunea Europeană, pentru că, după cum bine știți, ombudsmanul, mediator european, astăzi poate să aibă acces la toate documentele. Sigur, trebuie să le utilizeze în mod natural, în sensul că nu poate să abuzeze, să le utilizeze abuziv. Dar dincolo de asta, ombudsmanul are posibilitatea, are acces la documente. Și toți cetățenii, din acest punct de vedere, știu că nu există nicio limitare. Este important accesul la acte, pentru că prin intermediul ombudsmanului, cum se întâmplă, de exemplu, în regiunea mea, orice cetățean, chiar dacă mâine nici măcar nu le-ar putea vedea actele, pentru că sunt secrete, le poate avea acces la ele prin intermediul ombudsmanului, care poate să întreprindă toate acțiunile necesare în interesul uh, cetățenilor. Deci, ombudsmanul are în Uniunea Europeană această putere. Sigur că trebuie totdeauna să fie atent, pentru că în niciun caz să nu se încerce diminuarea și uh, uh, încălcarea acestui drept sacrosanct de acces la acte. Acum, în problema instituțiilor, care, în mod autoreferențial, devin suverane. Cred că la asta s-a referit o întrebare. Eu cred că acesta este punctul fundamental al activității Ombudsmanului European. Toate Constituțiile din Uniunea Europeană pun persoana umană în centru, în centrul Constituției. Așadar, omul căruia îi sunt recunoscute anumite drepturi este adevăratul suveran. Și organismul, organul politic, administrativ, e un delegat, e un instrument în serviciul suveranității cetățeanului. Însă, dacă această instituție, care are funcția delegată de a se afla în slujba cetățeanului, uită că aceasta este principala sa obligație și în mod autoreferențial. Crede că el însuși este suveran și cetățeanul este în slujba sa, este un instrument pentru a-i sprijini, susține suveranitatea, în acel moment orice devine posibil. De exemplu, ca acele drepturi, care în mod formal sunt consacrate în toate Constituțiile noastre, de fa- în fapt să nu se bucure de niciun fel de protecție. Pentru că instituțiile politice și administratorul public și-au uitat rolul și consideră că cetățenii sunt utili doar în momentul în care aceștia trebuie să îl aleagă într-o anumită funcție în fruntea oricărei instituții. Și acesta este un lucru fundamental pentru noi. Și, din păcate, exemplele la care vă refeream adineaori demonstrează că Există, din nefericire, inclusiv în Uniunea Europeană, există aceste probleme. Pentru că atunci când într-o regiune italiană, după 20 de ani de existență a ombudsmanului regional, printr-o lege, și cred că discuția a durat 20 de minute, printr-o lege a abrogat instituția ombudsmanului, făcând astfel încât toți cetățenii din acea regiune au fost discriminați, sunt discriminați față de cetățenii din alte regiuni în care există instituția ombudsmanului. Într-o atare situație eu mă întreb dacă acei oameni politici care au votat legea respectivă în acel moment n-au uitat cumva că eliminau, ștergeau dreptul de protecție a oamenilor care îi aleseseră. Pentru că acesta este lucrul esențial. Nu ajunge ca drepturile să fie recunoscute, apoi drepturile trebuie să fie și protejate. Și protecția se poate, se poate efectua în două moduri, în toate statele civile, moderne, prin intermediul activității jurisdicționale sau prin intermediul activității extrajudiciare, adică a ombudsmanului. Însă astăzi, și mai ales în acest moment de criză, criză financiară, criză economică, câți cetățeni, mă întrebam eu pentru regiunea mea, dar mă pot întreba acest lucru referitor la întreaga Europa, câți cetățeni pot să susțină atunci când consideră că le-a fost încălcat un drept, câți sunt în stare să se adreseze în just, justiției, pentru că acțiunea de justi- în justiție știm că este oneroasă, e nevoie de asistența profesioniștilor din domeniu și uh, există o procedură complexă, lentă. În schimb, activitatea ombudsmanului se caracterizează prin gratuitate absolută și prin celeritate absolută, pentru că nu e legat de nicio formă anume de procedură. De aceea se spune că acțiunea ombudsmanului e o acțiune de mediere. O acțiune de raport amical cu administrația publică pentru a rezolva pe calea amiabilă aceste probleme, cu excepția cazului când aceste probleme nu pot fi rezolvate, în ciuda faptului că dreptul se află de partea cetățeanului și asta în mod dovedit, datoria ombudsmanului e de a nu mai interveni amiabil, ci cu toată forța și duritatea de care dispune și de care este nevoie în unele cazuri. Și în încheiere eu consider că aspectul fundamental, și m-am referit deja la asta, dar e important să repet aceste concepte, este comunicarea. Așadar, deoseb, ombudsmanul european trebuie să facă în așa fel încât toți cetățenii Uniunii și nu doar instituțiile, și nu doar parlamentele sau oamenii politici, ci cetățenii Uniunii Europene să aibă cunoștință de, instituția, de existența instituției ombudsmanului și în, în legăturile, în, în raporturile lor cu, cu, Uniu, cu instituțiile Uniunii Europene, sunt protejați de ombudsmani cu caracteristici comune în toate țările și regiunile. Această instituție, din păcate, este destul de puțin cunoscută în toate statele și în multe regiuni. Sigur, e cunoscută în țările mici, toți uh, cetățenii dintr-un oraș mic știu că există o instituție care le apără drepturile, dar în Europa e foarte dificil să le aduci ceva să la cunoștință pentru că ombudsmanul european e, e departe de, de, de țările membre, de orașele din aceste țări. Așadar, trebuie să facem orice efort posibil pentru ca ombudsmanul european să fie cunoscut la toate nivelurile. Acum sper să nu fiu acuzat de tentativă de corupție, dar vreau să fac um, un omagiu, un cadou președintelui Comitetului Comisiei pentru Regiunilor. Am adus aici o, practic o carte de benzi desenate. A, deci există un text și pe cealaltă pagină este o ilustrație. E vorba de 30 de desene și în 15 minute un copil de școală medie, căruia se adresează această publicație, a biroului meu, poate să afle foarte precis ce înseamnă drepturile fundamentale, dreptul la locuință, dreptul la muncă, dreptul la sănătate, dreptul la educație și așa mai departe. Deci în câteva desene plecând de la tribunul uh, uh, poporului, primul ombudsman, să spunem așa, în istoria civilizației juridice moderne, prin care Roma nu a mai fost un, un, un oraș-stat, ci a devenit republica, lucrul tuturor. Pentru că poporul s-a întors la Roma de pe Muntele Sacru doar după ce a obținut propriul său ombudsman tribunul poporului. Iată, un lucru atât de simplu permite ca o întreagă generație să aibă, să se afle la cunoștința existenței acestei instituții. Și uh, îmi cer scuze dacă, dacă, dacă am uh, omis uh, un detaliu al unei întrebări, dar sigur că în atare situație și când uh, suntem pasionați de aceste activități, uh, poate că nu putem fi atât de preciși după, uh, pe cât ne propuseserăm la început. Dar mulțumesc tuturor pentru atenție și vă transmit un salut cordial. Mulțumesc și acum începe procedura Cash the Eye. Da, Gomez a cerut cuvântul. Thank you very much. Uh, um, Mr. Botoli, you... Mulțumesc foarte mult. Eh, domnule Botoli, în mare parte mi-ați răspuns la întrebare, dar aș vrea să merg puțin mai departe. Aveți mm, o activitate excelentă de a face publică activitatea și de a informa publicul în regiunea dumneavoastră Veneto, dar, eh, în, dar funcția, dar în ceea ce privește uh, Uh, funcția de mediator european, lucrurile s-au puțin altfel. Și ce ați face în uh, această capacitate pentru a informa cetățenii mai bine în ceea ce privește drepturile lor? Mulțumesc. Uh, mulțumesc, doamna Keller. Aș dori să vă pun o întrebare, pentru că ne-ați explicat foarte clar care este rolul mediatorului în relația sa cu cetățenii, dar aș dori să știu care este uh, Um, relația dumneavoastră și rolul mediatorului european cu alte agenții europene, cum ar fi Europol, uh, Banca Europeană de Investiții. Toate aceste instituții um, au și ele o relație cu cetățenii. Deci cum, care este rolul mediatorului european în relație cu aceste instituții? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are acum uh, cuvântul domnul Iar. Mulțumesc foarte mult, domnule. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnule uh, Botoli, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru vizita pe care ne faceți astăzi. Din păcate am ratat discursul dumneavoastră pentru că am întârziat un pic. Dar vreau să vă spun că mediatorul european și Comisia pentru Petiții, iată două barometre ale opiniei publice europene. Dacă cetățenii sunt uh, nemulțumiți, atunci noi intrăm în acțiune. Dacă ei sunt mulțumiți, nu prea mai avem ce face. Vreau să vă întreb care este relația între mediatorul european, uh, din punctul nostru de vedere, și Comisia pentru Petiții. Cum ne putem îmbunătăți cooperarea și cum ne putem eficientiza acțiunea? Bineînțeles, întotdeauna ne dorim să avem de-a face cu petiții în care noi chiar să putem, să putem ajuta pe cetățeni și chiar dacă nu primim mulțumiri până la urmă, avem acest sentiment al binelui făcut. Există, din păcate, și petiții în cazul cărora ne dăm seama că, cu toate că ne-am dorit să putem ajuta, ne dăm seama că există o problemă în ceea ce privește directivele și regulamentele. Sunteți de părere că rolul dumneavoastră include și atragerea atenției Parlamentului asupra faptului că există, există lacune în legislație. Credeți că în acest fel Europa ar funcționa chiar și mai bine decât acum? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, um, domnule Salavracos, uh, doriți să-mi faceți o precizare? Pentru că să știți că deja ați luat cuvântul. Da, uh, Întrebarea mea, la întrebarea mea nu am primit răspuns și uh, iată, am vrut să pun o întrebare, am făcut acest lucru în ceea ce privește uh, limitările drepturilor omului. Și eu cred că eficiența unei instituții este foarte importantă, bineînțeles, nu doar uh, această dimensiune romantică a instituției uh, Aș dori să-l întreb pe domnul Botoli care este părerea domniei sale privind rolul mediatorului european, dat fiind că este vorba de un echilibru care trebuie menținut în ceea ce privește drepturile omului în momentul uh, în care ar putea exista un conflict între între valori și datorii, între valoare, valori și datorie. Aceste lucruri se întâmplă la ordinea zilei și cred că trebuie să dăm mai multă substanță mediatorului european, fiindcă adesea justiția este înceată și în ceea ce privește drepturile omului trebuie să găsim o soluție cât mai repede cu putință, o soluție eficientă și realistă în același timp. Aș dori, deci, să-mi, să-mi vorbiți puțin despre aceste conflicte de interese care pot apărea în realitatea europeană de astăzi. Vă mulțumesc, domnul Boștinaru. Any mistakes and any misunderstandings. Doar ca să nu fie nicio neînțelegere aici, fiindcă fie Comisia deci uh, Comisia pentru Petiții și, o, și mediatorul european nu sunt moș Crăciun, trebuie să ne respectăm dispozițiile și competențele uh, acestor instituții, uh, mediatorului european. Deci haideți să respectăm competențele, fiindcă altfel vorbim de drepturile omului, bineînțeles, vorbim despre drepturile minorităților și uh, din câte știu eu, mediatorul european nu are competențe în aceste domenii. Și totuși, Iată că vorbim despre ele. Haideți să nu uităm că competențele sunt foarte bine stabilite și uh, trebuie să le respectăm. Sí, corect, onorevole Bostinaru, anche perché... Da, uh, într-adevăr, foarte corect uh, ce a spus domnul Boștinaru, pentru că apoi există aceste considerații au și aceste considerente au și caracter politic și asta nu are nimic de a face cu funcția ombudsmanului. Uh, eu, uh, jucând un propriu rol, uh, aș adăuga doar o rugăminte față de domnul doctor Botoli. Îi dau cuvântul pentru încă șapte minute și l-aș ruga să fie mai precis în legătură cu modul în care dorește să mențină contactul cu Comisia pentru Petiții, care crede dânsul că pot, pot fi mecanismele pentru a îmbunătăți productivitatea ambelor noastre instituții, Mediatorul European și Comisia pentru Petiții, ambe, ambele uh, având rolul de a proteja drepturile fundamentale ale cetățeanului și garantarea uh, exercitării drepturilor pe care tratatele le recunosc cetățenilor europeni. Grazie. Publicitate, comunicazione. Mulțumesc. Uh, acum voi repeta poate ce am spus adineauri, dar este un lucru fundamental instanțele sunt din ce în ce, uh, petițiile devin din ce în ce mai numeroase atunci când uh, și acolo unde cetățenii cunosc existența instituției ombudsmanului. Mijloacele de comunicare pot, sunt uh, diverse. De exemplu, a fost foarte eficient uh, un, un spot la televizor și acesta cu desene animate. Sau o serie de transmisii în care publicul putea să intervine la telefon. Deci ombudsmanul vorbea, dădea câteva exemple de spețe și cetățenii puteau telefona în emisiune și să-i pună întrebări. Și ne-am dat seama că în ziua următoare uh, acestei uh, emisiuni uh, petițiile creșteau, numărul petițiilor creștea în mod exponențial. Sau în școli se pot uh, se pot disemina, uh, se poate disemina material informativ, se pot organiza conferințe cu participarea avocaților, uh, juriștilor. Deci există forme multiple de, de, de publicitate. E nevoie și de multă fantezie, sigur, dar și de angajamentul fundamental pe care ombudsmanul nu poate să-l uite și nu Uh, uh, nu trebuie să uite că în continuu trebuie să facă o activitate de difuzare a cunoștințelor existenței drepturilor și existenței propriei instituții. Um, acum, relațiile ombudsmanului cu celelalte agenții europene. Din totdeauna, ombudsmanul are obligația de a colabora cu administrațiile publice. Cu atât mai mult Uh, cu atât colaborarea va fi mai bună, cu atât instituțiile față de ombudsman vor fi dispuse să colaboreze. Nu trebuie ca instituțiile să vadă în ombudsman uh, un, un inchizitor, un procuror care nu vede decât greșelile făcute de instituții, ci trebuie, de instituții, ci trebuie să vadă un colaborator. Sigur că în momentul în care această colaborare, uh, într-o situație de încălcare evidentă a unui drept, Mm, nu este cunoscută de administratorul care a încălcat dreptul unui cetățean, e clar, asta este prevăzut în lege, prin recomandări și alte mijloace, uh, poziția benevolă a ombudsmanului se va schimba și va lua altă formă. Asta pentru apărarea drepturilor cetățenilor. Ce legături există și vor exista cu, comis- cu comisia dumneavoastră? Am spus și repet Asta am spus și când mă refeream la... Uh, când am povestit că mă simțeam singur în regiunea mea. Mă simțeam singur pentru că nu exista, nu aveam acolo o comisie pentru petiții. Și... Sigur, este un instrument de natură colegială, reprezentat în primul rând de parlamentari, care au o importanță foarte mare din punct de vedere legislativ, și de a produce instrumentele pe care ombudsmanul le-ar putea utiliza. Și prin acest schimb de informații și colaborare reciprocă, semnale reciproce, fără îndoială, activitatea ombudsmanului, organ monocratic de care are nevoie de asistență, primește o mai mare autoritate dacă este susținut de Comisia pentru Petiții decât dacă ar, exist, decât dacă ar fi doar el singur. Așadar, cea mai bună colaborare cu toate instituțiile și îndeosebi cu Comisia pentru Petiții. Apoi am auzit aici o critică, în ultima intervenție, cred, în care mi se spune că ombudsmanul sau cel care vă vorbește în acest moment nu ar trebui să se ocupe de probleme cu caracter politic în ce privește drepturile omului, ci să se limiteze exclusiv la prerogativele și funcțiile care îi revin. Însă un ombudsman demn de acest nume, sigur că nu poate să nu țină seama de farul său călăuz, călăuzitor, drepturile omului. Și cum poate să nu reacționeze un ombudsman la orice nivel când vede că există situații de discriminare sau că drepturile omului sunt încălcate? Dacă eu apăr cetățeanul și mă indignez pentru că cetățeanul vine la mine și îmi spune eu uh, am, uh, mie mi s-a încălcat un drept de către administrație și eu ascult cetățeanul, studiez problema, uh, după care acționez pentru ca să o rezolv, deci da, asta, aici este vorba de un singur cetățean. Ei bine, cum, cum, cum aș putea să nu mă ocup de drepturile omului când e vorba de, de, de, o, de toate popoarele din Europa sau de toate administrațiile publice? Pentru că cetă, uh, ombudsmanul trebuie să fie perceput ca o ramură a unui copac care are rădăcini, rădăcini care sunt drepturile omului, instituțiile garantează aceste drepturi și ramurile asigură protecția. Aceștia sunt ombudsmanii care nu pot să rămână indiferenți dacă se întâmplă ceva cu rădăcinile și cu trunchiul. Deci dacă rădăcinile se îmbolnăvesc, dacă trunchiul este atacat, uh, e afectată și re- re- rezistența ombudsmanului și dacă trunchiul este tăiat, ombudsmanul nu mai are motive de existență. Și eu dacă spun că prin această rețea, care acum este completă, prin această rețea în timp real. Fiecare dintre noi cunoaște ce se întâmplă în toată Europa prin această rețea foarte prețioasă și prin strânsa colaborare cu, cu comisia dumneavoastră, care asigur că ombudsmanul îi poate semnala cazuri de încălcări și prin activitatea Parlamentului, pentru că ombudsmanul nu face o activitate cu caracter politic, ci doar semnalează în mod obligatoriu că există cazuri în anumite țări sau regiuni și din anumite motive, momente critice. Și într-un răspuns scris al meu, am spus că avizul Comisului pentru Petiții a trebuit să fie, în fiecare caz în care ombudsmanul crede că poate să intervină, consultarea ar trebui să fie un aviz uh, cu caracter obligatoriu. Așadar, dacă Comisia pentru Petiții nu autorizează intervenția ombudsmanului, acesta nu poate interveni. Și de ce fac referire la acest răspuns al meu? Pentru că s-a, s-a întâmplat când recent, într-o regiune, din păcate, din țara mea, a fost abolită instituția ombudsmanului. Președinta întrerupe orătorul. Bine. A intervenit institutul ombudsmanului Uh, pe lângă președintele regiunii care aprobase această lege și s-a născut un, o legătură pentru a se încerca să, să, să, să, să se ajungă la o remediere a acestei situații. Deve vigila. Pentru că orice ombudsman, nu numai cel european, trebuie în continuu să controleze și să vegheze și să semnaleze apariția oricărui, oricărui fel de caz de încălcare a drepturilor omului. Mulțumesc, mulțumesc, spune președinta, doamna Mazzoni. Acum trebuie să continuăm. Domnul uh, Botoli va părăsi sala și acum eu uh, îl invit pe domnul Diamanduros să uh, poftească alături de mine pentru a putea începe cea de-a doua audiere.